violenței împotriva femeilor. Dau cuvântul doamnei raportor. 4 minute. Stimate domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, în primul rând aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, lobby-ului femeilor din Europa, și colegilor care au participat la acest raport. Violența împotriva femeilor încalcă grav drepturile femeilor și reprezintă baza inegalității între sexe și obstacolul principal în participarea egală a femeilor în viața de zi cu zi. Conform unor studii, între 20 și 25% dintre femeile în Europa au trecut, au uh, s-au confruntat cu probleme de violență sau chiar probleme uh, de atacuri sexuale. Între 12 și 15 femei din Europa sunt victime ale uh, violenței domestice și în fiecare zi mor șapte femei în Europa din această cauză. În 2011 s-au estimat pierderi de 228 de miliarde în fiecare an, inclusiv 45 de miliarde pentru servicii, și alte uh, sume asociate. Parlamentul a cerut Comisiei în repetate rânduri să vină cu o strategie europeană, inclusiv legislație, pentru a combate violența împotriva femeilor. Astăzi nu există în Europa niciun act legislativ care să susțină statele membre, nici măcar o strategie comprehensivă de combatere a violenței împotriva femeilor în cele 28 de state membre, situația diferă foarte mult și nu e niciun dubiu că violența împotriva femeilor trebuie soluționată, trebuie atacată la nivel european, trebuie să avem standarde comune și acțiuni. Raportul conține și o rezoluție care uh, vorbește despre o anexă. Anexa se bazează pe articolul 84 din tratat, prevăzând schimbul de bune practici, informații și pregătirea funcționarilor implicați. Raportul mai propune <clears throat> folosire articolului 84 din tratat pentru a adăuga acest tip de crimă la criminalitatea europeană cu probleme transfrontaliere. De asemenea, cerem Comisiei ca până la sfârșitul lui 2014 să vină cu o propunere de act legislativ pentru a susține statele membre în activitatea lor în prevenirea violenței împotriva femeilor. Insistăm de asemenea pe nevoia de a culege statistici clare în acest sens și propune un act, o serie de propuneri legislative în acest sens pentru a proteja femeile. Iar statele membre care nu au făcut-o încă trebuie să ratifice Convenția împotriva violenței împotriva femeilor, iar UE trebuie și ea să adere la acest instrument. De asemenea, propunem Comisiei să ia primii pași pentru a elabora un observator european de studiere a violenței împotriva femeilor, asemănător cu Institutul de Studiu al um, Problemelor de Gen. Trebuie să sporim conștientizarea acestei probleme în rândul cetățenilor. UE trebuie să, vină, să devină actorul <clears throat> primordial în Europa, în, în lume în acest sens și trebuie ca toate femeile din Uniunea Europeană să se poată bucura de o viață fără violență. Sper că mâine vom reuși să găsim o majoritate pentru această inițiativă și să cerem Comisiei să se angajeze. Mulțumesc! Mulțumesc colegei Parvanova. Avem acum procedura Catch the Eye. Avem multe cuvântări decât pot accepta. Am prevăzut 5 minute. Dau cuvântul în primul rând doamnei Angelili. Președinte, da anni si confermano. Mulțumesc, domnule președinte. De ani de zile se întâmplă aceleași tragedii una dintre patru femei în Europa a fost victima violenței, o, cel puțin o dată în viață și 10% dintre femei au fost victime ale violenței sexuale. Violența împotriva femeilor trebuie să devină o prioritate. Combaterea violenței împotriva femeilor trebuie să devină o prioritate în Europa, iar prioritatea noastră trebuie să fie toleranță zero. Uh, noi am dorit să se elaboreze o directivă în acest sens, pentru că violența împotriva femeilor este o infracțiune gravă, iar o directivă ne-ar ajuta să introducem practici de descurajare și pedepse de, cu efect de descurajare care să fie valabile în toate statele europene. Avem nevoie de un plan de acțiune ceea ce privește prevenirea și informarea. Mulțumesc! Mulțumesc, colegii Angelili. Și acum, doamna Porzan. Zahvaljujem, gospodine președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Personal, cred că este incredibil că nu există o strategie în ceea ce privește violența împotriva femeilor la nivelul Uniunii Europene. O femeie din patru este ă, victima ă, violenței fizice și 10% au fost victimele ă, violenței sexuale și nu există un sistem eficient care să le protejeze acest lucru nici măcar nu poate să fie uh, exprimat în cifre, pentru că nu avem o metodologie viabilă la nivelul uh, Uniunii Europene. 1,8% din uh, PIB uh, este alocat pentru tratarea rănilor ca urmare a uh, violenței împotriva femeilor în spitale. Dragi colegi, este îndatorirea noastră să apărăm mai bine de jumătate din populația europene și trebuie să reamintim Comisiei să facă ceea ce trebuie să facă. Mulțumesc, doamne Borsan. Doamna Bilbao. Mulțumesc. Peste 3000 de femei mor în fiecare an din cauza violenței. Uh, e o valoare foarte mare, dar din păcate multe state membre nu au statistici în acest sens pentru că, iată, e o problemă privată, domestică. Deci cum o putem combate? Avem nevoie de un cadru european care să facă vizibile dimensiunile acestei probleme, pentru că se violează astfel drepturile noastre fundamentale. Avem nevoie de o strategie europeană care să, care să-i pese de victime și trebuie să lucrăm pe prevenire și pe pedepsirea faptelor. Această violență de gen are efecte majore și trebuie eradicată. În fiecare zi lucrăm pe aceste valori și ele sunt vitale dacă e să trăim împreună, să locuim împreună și să arătăm respect fiecarei femei din Europa. Mulțumesc doamnei Bilbao Barandica, doamna Tomasici kao ena i biva dugogodinja policijska slubenica posebno sam zainteresirana za rjeenje ovog problema te dajem otvorenu podrku borbi. Mulțumesc, mă interesează foarte mult acest subiect ca femeie, bineînțeles, și ca fost polițist. Sprijin această rezoluție, mai ales la nivelul măsurilor, măsurilor de prevenire și la nivelul măsurilor de sensibilizare a opiniei publice. Astfel de campanii ar trebui să Uh, ocupe un loc important în Uniunea Europeană la nivelul sensibilizării opinii publice. În cariera mea de, de polițist am lucrat uh, și cu femei victime ale violenței și știu cât uh, din mărturile lor cât de greu este să se combată acest fenomen. Nu știu dacă legislația ne va ajuta, ne va ajuta uh, combaterea violenței împotriva femeilor trebuie să se întâmple mm, la fața locului pe străzi, nu aici în birourile de la Bruxelles. Trebuie să acționăm în, ținând cont de specificitățile locale și de competențele statelor membre care sunt mai importante aici decât cele ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamne Tomasic, doamna Băsescu

Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Doamnă comisar, Parlamentul European revizuiește rapoarte în mod periodic cu privire la acest subiect, dar din păcate nu s-a găsit o soluție pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Acest fenomen reprezintă o manifestare a mentalității și a comportamentului care sunt generate de inegalitate produce suferință fizică și emoțională nu numai victimelor și familiilor acestora, iar uh, vinovații sunt ade- adesea rămân nepedepsiți. Femeile au nevoie de uh, asistență juridică, dar nu numai și asistent și ajutor uh, psih- psihologic pentru a depăși um, ceea ce le s-a întâmplat. Femeile și copiii mm, care sunt victime ale violenței trebuie monitorizați pentru ca pe viitor să nu se mai repete astfel de tragedii iar uh, Institutul European pentru Egalitate între Sexe trebuie să implice aici. Avem nevoie de legislație în acest uh, domeniu și uh, avem nevoie de, de sensibilizarea opiniei publice prin campanii de informare. Iubceva, Mulțumesc, colegii Iubceva. Am spus-o la început, nu pot da cuvântul fiecăruia, trebuie să țin cont, în special de faptul dacă colegii au luat deja cuvântul înainte. La sfârșitul acestui punct pe ordinea zi, doamna comisar Georgeva. Uh, every day. Mulțumesc, domnule președinte. În fiecare zi, femeile și tinerele sunt uh, bătute, umilite, abuzate sexual, omorâte numai pentru faptul că sunt femei, numai pentru că sunt tinere. Și acest lucru se întâmplă în statele membre și se întâmplă peste tot în lume. Acest lucru are un impact nu numai asupra victimelor, ci uh, constituie și o povară uriașă pe umerii întregii societăți, ceea ce este inacceptabil. Aș dori să o felicit pe doamna Părvanova și să-i mulțumesc pentru raportul său să o felicit uh, pentru eforturile sale de a pune capăt uh, violenței uh, împotriva femeilor și prin apelul său către Comisie de a acționa ferm. La Comisie am uh, arătat că suntem uh, gata să susținem statele membre pentru a preveni și a combate toate formele de violență împotriva uh, femeilor în Uniunea Europeană, dar și în relațiile cu restul lumii. Și pot să spun acest lucru în domeniul pe care îl conduc. Există un cadru cuprinzător pentru a asigura protecția femeilor împotriva oricărei forme de violență. Este aici inclusă directiva uh, pentru combaterea traficului de persoane, uh, directiva uh, pentru a combate abuzul sexual, Uh, ordinul de protecție uh, în uh, domeniul penal, ordinul de protecție în materie civilă și, nu în ultimul rând, directiva privind drepturile victimelor unor astfel de infracțiuni acest cadru legislativ există, Comisia îndrumă și monitorizează statele membre pentru punerea în aplicare efectivă a acestui cadru. Și în acest context, un instrument uh, juridic uh, suplimentar uh, sugerat de Parlament ar presupune o analiză foarte atentă. Cum acest nou instrument s-ar încadra în ceea ce facem acum, în separarea și împărțirea responsabilităților. Articolul 84 din Tratatul de la Lisabona conține restricții clare uh, pentru armonizarea dreptului penal. O valoare adăugată a unei astfel de inițiativă ar trebui să fie evaluată atent de către Comisie, pentru că deja uh, am mm, elaborat o serie de măsuri și de, de prevenire, schimburi de bune practici uh, și de uh, proiecte, finanțarea uh, activităților pentru a combate violența în rândul femeilor. Însă sunt de acord cu dumneavoastră, doamna Parvanova. Trebuie să culegem mai multe date în ceea ce privește violența împotriva femeilor și să transpunem aceste cunoștințe în acțiune. Uh, atât uh, în statele membre cât și la nivelul întregii Uniunii Europene. Uh, am uh, participat activ în activitatea Eurostat a Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru culegerea de date fiabile. Asta presupune și implicarea statelor membre. Puteți să contați pe uh, comisie să folosească noul uh, program privind uh, drepturile și să ofere finanțare guvernelor, ONG-urilor și rețelor care activează în acest domeniu. Comisia a adoptat o comunicare privind eliminarea mutilării genitale a femeilor și este angajată să monitorizeze progresele făcute. 6 februarie a fost uh, declarată uh, ziua toleranței zero împotriva mutilării genitale a femeilor. În ceea ce privește uh, aderarea la Convenția Consiliului Europei, examinăm care ar fi consecințele unei astfel de aderări. Însă este important să cerem statelor membre uh, să semneze și să ratifice convenția. Astăzi, la aproape patru ani, numai 20 de state membre au semnat-o, dar trei au ratificat-o, Austria, Italia și Portugalia cei care nu sunt austrieci, portughezi uh, sau italieni. Deci, acestora le spun că trebuie să uh, lucrăm îndeaproape cu parlamentele mm. naționale, cu media și să ne întrebăm de ce aceste state membre nu au ratificat primul instrument obligatoriu pe plan internațional de a combate violența împotriva femeilor. De ce se tem aceste state membre? Uh, sistemul uh, juridic în statele membre funcționează sau nu. Dacă funcționează, nimeni nu trebuie să se teamă să se ratifice Convenția Consiliului Europei. Însă sperăm să vedem progrese uh, cât de curând și o să închei spunând că uh, noi, Comisia, vom uh, utiliza competențele pe care le avem pentru a susține statele membre. Nu e vorba de ideologie, ci este vorba despre drepturile femeilor de a fi protejate împotriva violenței. Și asta în beneficiul societății în ansamblul său. Mulțumesc! Mulțumim colegii Georgeva. Am încheiat discuția aici. Votul are mâine, loc mâine la 12. Urmează raportul doamnei Anibol despre exploatarea sexuală, egalitatea între sexe. Începe doamna raportor, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, raportorilor